se referă la interpretarea articolului 191 din regulament. Pentru că n-a existat nicio opoziție față de această interpretare, aș dori, pentru buna exercitare a democrației în Parlamentul nostru, să mă asigur că nu există efecte retroactive și că asta nu afectează mandatele în curs și consultările politice care au loc în Consiliu și că această regulă se va aplica de la mandatul viitor în, comisia parlamentară, în comisiile parlamentare uh, vizate. Mulțumesc.